explicat alegerea în Parlamentul European al domnului Palmer, începând cu 3 octombrie 2017, ca înlocuirea dom- doamnei Wilmot. Parlamentul ia notă de această alegere, urează bun venit noului coleg și menționează că are puteri de pline în Parlament în conformitate cu condițiile prevăzute în Parlament. După demisia doamnei Ulrike